Meine Damen und Herren, wir kommen zu den Abstimmungen. Doamnelor și domnilor, trecem la votare. Die erste Abstimmung betrifft ein Primul vot se referă la o re- rezoluție din partea șase grupuri politice, Rwanda, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următoarea moțiune de rezoluție se referă la Sudan. O, o moțiune de rezoluție din partea șapte grupuri politice. Votăm textul original al liniatului 6, însă domnul Svoboda dorește să ne propună un amendament oral. Vă rog, domnule Svoboda. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș propune să modificăm aliniatul 6 al rezoluției, astfel încât la sfârșitul acesteia să adăugăm cuvintele and especially concerning, referitor în mod special la și apoi numele respective. Am trei motive